Bună seara, stimați colegi. Haideți să reluăm consultările. Azi, într-o reuniune extraordinară. La punctul 1, dacă sunteți de acord, aș începe cu uh, eventual modificări la ordinea de zi, dar văd că nu există astfel de propuneri, deci considerăm adoptată ordinea de zi. La punctul 2, regimul lingvistic uh, uh, este cunoscut, uh, suntem în web streaming, veți avea nevoie de cartele de vot, deci vă rog să le pregătiți. Având în vedere că au apărut niște amânări în urma Brexitului, a trebuit să amânăm uh, și numirile uh, în legătură cu membrul maltez al Curții de Conturi. Acum însă putem să uh, compensăm acest fapt. Toate elementele procedurale au fost lansate și nu mai trebuie nici să avem alegeri într-o procedură separată, pentru că toată lumea a fost de acord că Eh, s-a procedat corect, deci imediat după pauza de vară, vacanța de vară, vom avea audierile pentru membrul maltez al Curții Conte. Și acum trecem la avizul privind raportul uh, domnului Ali. Vreau să întreb dacă raportorul dorește să intervină acum. Uh, I, I would like to thank to all colleagues. Aș vrea să mulțumesc uh, tuturor colegilor raportori din umbră, cu care cred că am ajuns la un bun echilibru, un echilibru care este nu numai bun pentru noi, dar și pentru Uniunea Europeană în ansamblu, pentru statele membre. Nu cred că trebuie să spun mai multe. S-a făcut treabă ca lumea și totul în regulă. Mulțumesc. Cu asta trecem la vot, așadar. Toată lumea pregătită? Bun. Atunci, uh, amenamentul 1 pentru, împotrivă, abținere, adoptat. Amenamentul 2 pentru, împotrivă, abținere, adoptat. 3 pentru, împotrivă, abținere, adoptat. 4 pentru, împotrivă, abținere, adoptat. Număr 5 în două părți, prima parte pentru, împotrivă, abținere, din punctul meu de vedere e majoritar, dar haideți să vedem prima parte de la 5, am deschis votul. Bun, se respinge. Partea a doua, pentru, împotriva, abținerea adoptată. Amendamentul 6, pentru, împotriva, abținerea adoptat. 7, pentru, împotriva, abținerea adoptat. 8, pentru, împotriva, abținerea respins. 9, pentru, împotriva, abținerea adoptat. 10, pentru, împotriva, abținerea Cred că se respinde, dar verificăm încă o dată amendamentul 10. Am deschis votul. L-am și închis. Și se adoptă. Deci bine că am verificat. Numărul 11 pentru, împotriva, abțineri, respins. 12 pentru, împotriva, abțineri, respins. Numărul 13 pentru, împotriva, abțineri, se respinge, 14 pentru, nu, s-a retras, 15 pentru, împotriva abținere, adoptat, 16 pentru, în două părți, cine pentru prima parte, așadar adoptată, a doua parte pentru, împotriva abțineri respinsă, numărul 17 pentru, împotriva abțineri adoptat, 18 pentru, împotriva abțineri respins, 19 pentru, împotriva abțineri se respinge, 20 pentru, 22 părți pentru, potrivă, abțineri. Cred că se respinge. Putem să verificăm prima parte de la 20? Deschid votul. Check is geschlossen. Am închis uh, votarea. Se respinge. A doua parte acum. Pentru, împotriva, abținere adoptată. 21 s-a restras, 22 pentru, împotriva, abțineri adoptat, 23 pentru, împotriva, abțineri adoptat, 24 pentru, împotriva, abțineri. Haideți să verificăm și 24, eu cred că se respinge, dar să verificăm. Am închis verificarea. Se respinge. 25 pentru, împotriva, abținere adoptat, 26 pentru, împotriva, abțineri, se respinge, 27 pentru, împotriva, abțineri, adoptat, 28 pentru, nu, s-a retras, 29 pentru, împotriva, abțineri, adoptat, 30 pentru, împotriva, abțineri, cred că se respinge, de fapt, cred că se adoptă, zice vorbitoarea, bun, 31 pentru, împotriva, abțineri, adoptat, 32 restras 33 în trei părți. Prima parte, pentru împotriva abțineri adoptată, a doua, împotriva abțineri adoptată, a treia pentru împotriva abțineri. Trebuie să verificăm a treia parte, vot deschis pentru a treia parte. Am deschis votul. Am închis votul. S-a adoptat. 34 pentru, <coughs> împotriva abțineri adoptată, 35 pentru, împotriva abțineri adoptat, 36 pentru, împotriva abțineri adoptat, 37 pentru, împotriva abțineri respins, 38 pentru, împotriva abțineri respins, 39 pentru, împotriva abțineri respins, 40 pentru, împotriva abțineri adoptat, 41 pentru, retras, 42 pentru, împotrivă, abțineri, respins, 43 retras, 44 în două părți, împotrivă, Abțineri. adoptat, 45, a, nu, partea a doua, zice vorbitarea, pentru, împotrivă, abțineri adoptată, 45 în două părți, 44 a doua parte. Am deschis verificarea. Am închis verificarea. se adoptă. 45 pentru, împotriva, abținere adoptat, 46 pentru, împotriva, abținere adoptat, respins, 47 pentru, împotriva, abțineri, respins, 48 pentru. Verificăm la 47. Vot deschis la 47. Și l-am și închis. 48 pentru, împotriva abținerea adoptat, 49 pentru, împotriva abținerea adoptat, 50 pentru, împotriva abținerea adoptat, 51 pentru, împotriva abținerea adoptat, 52 pentru, împotriva abținerea adoptat, 53 pentru, împotriva abținerea adoptat, 54 pentru, împotriva abținerea adoptat, 55 pentru, împotriva abținere adoptat, 56 pentru, împotriva abținere adoptat, 57 pentru, împotriva abținere adoptat, 58 pentru, împotriva abținere adoptat, 59 pentru, împotriva abținere adoptat, 60 pentru, împotriva abținere adoptat, 61 pentru, împotriva abținere adoptat, 67, 62 pentru, împotriva abținere adoptat și ajungem la votul electronic final cu apel nominal am deschis votul. Și am închis votul. Felicitări la votorului, colegului Ali. Ja, vielen Dank. Und dann haben wir eigentlich das Thema. Și cu asta ajungem la tema noastră principală, ITER. Și întrebarea este unde e directorul pentru energie și fuziune? A, ah, uite-l aici în față. Bine ați venit. Bine ați venit. Domnule Schwimmer, vă dau cuvântul fără nicio întârziere pentru ca să ne prezentați situația în legătură cu ITER. ITER ne interesează foarte mult. De altfel este o temă uh, pe care o reluăm uh, foarte regulat pentru că este o mare preocupare bugetară pentru noi. Vă rog. Uh, uh, Mulțumesc, doamnă președinte. Dacă îmi dați voie, am să fac mai întâi o prezentare în calitate al membrului uh, din partea comisiei în Consiliul ITER și apoi am să dau cuvântul colegului care să vă vorbească mai mult despre contribuțiile europene la bugetul ITER. Okay. Până acum, până acum eu știam că eu eram președinta comisiei, deci uh, vă rog să ne și spuneți uh, care, să, care sunt documentele care până acum au fost uh, secrete sau confidențiale în toate aceste discuții. domnule președinte Gresle, doamne și domnilor, bună seara! Mihai, poți să ne pregătești cealaltă prezentare, te rog? So go, go right to slide number three, please. Și diapozitivul 3, vă rog, acum. Okay. So, I'm very happy to be able to give you an update on the progress of ITER and of Vreau să vă spun mai multe lucruri despre ultimele progrese în ce privește fuziunea nucleară, fuziunea nucleară și programul fuziune pentru energie. De când mă ocup de acest program a fost uh, o întreagă aventură, au fost momente foarte interesante. Uh, și acum am să vă spun de ce cheltuim atât de mulți bani cu această nouă tehnologie, care sunt avantajele uh, ei. Câteva cuvinte despre cum au evoluat uh, prețurile din momentul estimării până când în momentul la că trebuie să se termine uh, proiectul, cum s-au îmbunătățit performanțele, uh, cum stăm cu punerea în aplicare a um, FOI, mai bine zis F4E cu ITER-IO și pot să vă spun care sunt principalele date până în 2025. Și știu că nu este deloc uh, ușor pentru dumneavoastră când vă ocupați de controlarea conturilor. Vă trebuie date tangibile, uh, concrete. Următorul slide, vă rog frumos. Vă rog să arătați întreaga imagine. De ce ne petrecem atât de mult timp și depunem atâta efort ca să dezvoltăm această tehnologie? Dacă vă uitați la primii oameni de știință care erau filozofii greci, ei când au văzut că păsările zboară și-au dorit și ei să învețe să zboare. Zborul Uh, i-a motivat pe mulți alți uh, inventatori. Uh, Leonardo da Vinci a fost practic primul care s-a gândit să construiască o mașină zburătoare și a trebuit să așteptăm începutul secolului 20 ca să avem primele avioane. Și atunci putem să ne întrebăm de ce este atât de complicat și de ce durează atât de mult timp cu uh, fuziunea nucleară. Ei bine, abia în uh, anii 30 oamenii și-au, de știință și-au dat seama ce se întâmpla cu stelele și că exista acest proces al fuziunii nucleare și apoi fizicianul Saharov uh, a construit o mașină astfel încât să îmbutelieze energia solară și am progresat destul de rapid uh, în ce privește uh, energia solară, dar uh, ați văzut cât de mult a durat până am ajuns la uh, Um, modelul de avion 380, Airbus 380. Așa se întâmplă și cu fuziunea nucleară. Durează până când uh, um, facem ca această tehnologie să fie performantă. De ce fuziunea nucleară? Pentru că uh, este o formă de energie sustenabilă care nu produce niciun fel de gaze cu efect de seră și este sigură. Nu poate să existe vreun pericol de explozie dacă ai uh, un uh, cămin și vrei să faci focul în el și pui un singur buștean sau un singur lemn, are cum să um, dea prea multă căldură, dar dacă adaugi 2, 3, 4, atunci bineînțeles că vei obține efectul dorit, dar asta nu înseamnă că totul va exploda. Dacă vă uitați la istorie, uh, Uh, încă din anii 50, cum vedeți în stânga, au existat uh, um, instrumente pentru a putea uh, genera fuziunea nucleară și pe măsură ce a trecut timpul, s-au putut obține uh, temperaturi din ce în ce mai ridicate, pe o perioadă din ce în ce mai dura, uh, lungă de timp. Este ca și cu computerele. Uh, în fiecare dată ne întrebăm care va fi următorul pas și dacă următoarea invenție va funcționa. Și până la urmă funcționează. Așa se întâmplă și cu fuziunea nucleară. Avem acum uh, mașini Uh, care devin din ce în ce mai puternice. Dacă în domeniul calculatoarelor uh, am trecut de la mare la foarte mic, uh, în ce privește fuziunea nucleară este exact invers. Avem mașini din ce în ce mai mari și din ce în ce mai puternice și pe măsură ce va trece timpul vom avea mașini și mai mari. Însă avem nevoie de plasmă care să genereze energia de care avem nevoie. Și dacă analizați diferențele, Poate că o să înțelegeți de ce durează atât de mult să construim asemenea mașini și de ce costă atât de mult. Dacă este să facem o comparație cu alte proiecte științifice de mare anvergură, um, într-un uh, aparat, uh, într-un reactor de tipul ITER există 10 milioane de uh, piese, componente, și e suficient să-l comparați cu un um, avion Airbus ca să vedeți cam care este diferența sau puteți să comparați cu turnul Eiffel sau cu Stația Spațială Internațională. Deci, până la urmă, nu este proiectul nici cel mai costisitor, dar bineînțeles că nu este și cel mai ieftin. Și de aceea, um, noi înțelegem foarte bine de ce dumneavoastră trebuie să vă asigurați că fiecare centimă este cheltuită așa cum trebuie. S-a tot spus că uh, felul în care se gestionează acest proiect este foarte complicat și întreaga structură de guvernanță. Pentru că există um, o componentă europeană, una mondială și uh, una um, unde participă mai multe țări. Deci e adevărat că avem uh, contribuții financiare din mai multe surse. Eu nu mă ocup de acest proiect decât de șase luni, dar am constatat că există un spirit de cooperare între toate părțile implicate. Și la ultima întâlnire a membrilor Consiliului ITER exista un spirit uh, deschis, constructiv, și eu sunt încrezător, sunt optimist că deși întreaga structură este complicată, eu cred că vom putea să accelerăm procesul și să facem uh, totul să fie mai ușor de anticipat și de programat. Ce s-a întâmplat în ultimele șase luni? Trecem rapid prin toate aceste momente importante. Am instalat uh, uh, um, uh, um, cabluri, vedeți, am uh, uh, terminat uh, toată partea de instalație criogenică și multe alte etape pe care le puteți vedea pe diapozitiv. Pentru noi sunt niște etape normale dintr-un proiect Însă, în trecut nu se întâmpla așa cu proiectul ITER. Deseori am fost criticați pentru că gestionarea acestui proiect nu era deloc transparentă. Întotdeauna existau niște poze foarte frumoase, pot să vi le arăt și eu, dar niciodată nu se știa dacă lucrările sunt uh, efectuate la timp sau dacă uh, șanterul este uh, în întârziere. De aceea, Consiliul ITER a hotărât să stabilească niște etape foarte clare, niște obiective care trebuie să fie atinse ca să putem să evaluăm cum progresează ITER. Și eu cred că este foarte bine că se uh, uh stabilesc aceste obiective și vedeți că cele care sunt colorate cu albastru sunt uh, obiectivele deja atinse, unul singur este cu roșu, înseamnă că încă nu a fost finalizat. Și noi monitorizăm să vedem ce s-a întâmplat acolo unde nu s-au terminat încă lucrările. Așa arată acum uh, șantierul. Nu mai avem niciun fel de gaură enormă. Fundația a fost finalizată și aproape și primul etaj. Este o clădire care nu e deloc ușor de construit, uh, o clădire care se reziste în cazul unui accident nuclear, în cazul unui cutremur, uh, mai ales după ce s-a întâmplat la Fukushima, provocarea pentru noi este uriașă, dar uh, progresăm destul de rapid, ceea ce mă face foarte fericit. Clădirea mare din spate, înconjurată de macarale, este cea numită Assembly Building și aici vor fi uh, montate diferitele componente din uh, mașina finală. <coughs> Numai, numai cu două săptămâni uh, um, am inaugurat această linie de montaj uh, și s-au fost construite două macarale care pot să ridice uh, până la 50 de tone. Acesta este unul dintre magneții uh, uriași, mă rog, din, din instrumentul uriaș care trebuie să genereze un câmp magnetic și este cel mai mare construit vreodată pe Pământ. Pentru că e vorba despre uh, piese componente de dimensiuni atât de mari, ele n-au cum să fie transportate, deja montate, uh, unele vin din uh, China, altele vin uh, de sub de aproape din Franța și trebuie toate montate la fața locului. Aici vă arăt uh, um, depozitul de plasmă și aici uh, primim uh, piesele componente din afară, mai ales din Corea. Noi am uh, făcut în așa fel încât să ținem cont de nevoia de a ne avea mai mulți furnizori europeni și să existe un echilibru mai bun între furnizorii europeni și cei din afara um, Europei, pentru că contractanții din Corea aveau probleme. Acum în ce privește evoluția prețurilor și calendarul, colegul de la DGNG va putea să vă spună mai multe. Ultima oară când am venit aici ne-ați întrebat de unde provin uh, supracosturile și noi am făcut o defalcare a acestor costuri și a contribuțiilor. Cea mai mare parte a bugetului este uh, consumată pentru construirea uh, sitului și a clădirilor, știu că întotdeauna în domeniul construcțiilor există tendința de a supraestima costurile sau de a cheltui mai mult decât era prevăzut, dar de ce o depășire cu 1,2 miliarde? O să mă întrebați dumneavoastră. Eu cred că la început uh, au existat niște devieri, nu s-a ținut cont de toate clădirile de care era nevoie, nu s-a ținut cont de toate condițiile din situl respectiv în plus, cerințele de securitate pentru clădirile uh, din um, sectorul nuclear și pentru reactor s-au înăsprit uh, din momentul în care s-a început șantierul. Noi lucrăm cu experți uh, foarte bun și au existat foarte multe proiecte care au trebuit uh, discutate, adoptate, unele au fost modificate și, și de aici au apărut costuri suplimentare neprevăzute. Și pentru piesele componente uh, au intervenit costuri suplimentare, aici cam 500 de milioane de um, euro peste buget, dar și aici avem explicații, au, s-au mărit cerințele și noi a trebuit să renegociem Dar dacă faceți uh, o raportare la suma totală, veți vedea că uh, nu a crescut în mod uh, semnificativ costul uh, componentelor. Oricum, acum avem toate documentele la dispoziție și putem să monitorizăm de aproape evoluția prețurilor. Ce facem ca să uh, limităm cât mai mult uh, depășirea bugetului? Avem o atitudine uh, cât se poate de uh, vigilentă, de critică, vrem să uh, anticipăm toate riscurile posibile Am întărit și controlul la nivel de proiect și acum avem uh, o companie care se ocupă de toate proiectele și o echipă de management. În trecut uh, circulau doar hârtiile și toată lumea semna. Acum nu se mai întâmplă așa, discutăm totul la nivelul bordului. Deci a existat o adevărată schimbare a mentalității. Avem o întreagă uh, strategie de programare de, uh, a, în fiecare an și, cum spuneam, de anticipare și de atenuare a riscurilor. Vrem să ne concentrăm mai mult asupra costurilor și nu doar uh, asupra calendarului și asupra uh, gloriei acestui proiect științific. și de săptămâna trecută am ajuns la o înțelegere cu bordul uh, astfel încât să creăm un nou departament comercial ca să uh, centralizăm mai bine um, planificarea costurilor. Încă câteva cuvinte despre îmbunătățirea performanțelor companiei, pentru că aceasta este plus valoarea pe care o aduc eu. De fapt, atunci când o companie se găsește în pragul falimentului, de obicei proiectele mari sunt cele la care se renunță, care sunt sacrificate. Am mai spus asta, trebuie ca în orice caz oamenii să-și asume mai mult leadership-ul, să-și asume inițiativa. Am făcut o, un sondaj în acest uh, sens în ultimii, în ultimele șase luni și lumea cred că a conștientizat acest lucru. Uh, trebuie să fie optimizate procesele în timp este foarte clar că timpul, calendarul uh, nu a fost foarte bine uh, gândit și este și un subiect care, la care, de care, la care s-au adresat multe critici, deci știm treaba asta. În sfârșit, trebuie să nu uităm ce se întâmplă în celelalte organizații internaționale, ITER, dar și în alte agenții interne, să se creeze un spirit de echipă fără să mai vorbim despre laboratoarele care fac cercetare pe fuziune în țările noastre europene, pentru că aici obiectivele încă nu sunt perfect aliniate și cred că ITER nu primește sprijinul pe care trebuie să-l primească. Și în ce privește a doua parte a prezentării, colegul uh, meu, Thomas, vă va spune mai multe. Însă, iată ce s-a întâmplat întâmplat uh, în primele șase luni, după ce ne-am întâlnit cu comisarul Calniete și cu toți managerii, am vizitat toate părțile interesate, toți participanții, am vizitat uh, site-ul din Franța, din pricina acordului Franța joacă un rol foarte important aici avem un alt proiect care merge în paralel, First Road to First, uh, Straight Road to First Plasma. Pe acesta vrem să ne concentrăm și dorim să avem efecte imediate. Uh, ca să accelerezi o, cu o mașină, uh, ai nevoie de ceva timp ca să ajungi la viteza dorită. Iată de ce e nevoie de un pic de timp pentru a ajunge la performanța dorită. Uh, și atunci ori să reduci viteza mașinii, dacă este să continui paralela, ori să umbli la alte aspecte, inclusiv la factorul timp. Este exact ceea ce am început noi să facem din ianuarie încoace și, din fericire, organizațiile ITER internaționale și alte agenții ne-au urmat în acest demers. Deci, prioritatea absolută se dă acelor proiecte care trebuie să ne ducă la First Plasma în 2025 și alte proiecte fiind mai puțin prioritare și care vor avea impact mai târziu, probabil că ele vor fi, de fapt sigur vor fi menținute, însă nu știm exact. Vom vedea în ce măsură celelalte organizații, celelalte țări uh, vor participa la acest efort de a fluidiza calendarul nostru Cred că este o rețetă clasică de a repara, uh, să zic așa, un proiect atât de mare, atât de ambițios. Este ceea ce am discutat și cu comisarul Caniete și ne-am pus de acord că exact asta ar fi rețeta despre care vă vorbesc acum. Deci, iată, drumul către First Plasma, câteva detalii. Este ceea ce ne așteaptă în continuare, dar am încercat în primul rând să stabilizăm principalele proiecte implicate, concentrând resurse pe acest proiect și cei mai buni oameni ai noștri la acest proiect. Vedeți mai multe detalii pe PowerPoint. Am încercat să optimizăm cooperarea între FYE și IO pentru a nu exista suprapuneri de staff, de resurse, să minimizăm riscurile de asemenea am încercat, precum și o reprioritizare a activităților mai puțin centrate pe fuziune. Problemele de concepție, de design sunt foarte preocupante. La ITER, astăzi suntem la o capacitate de 80% la această uh, proiectare. Ne-am dorit 100% și încă n-am ajuns acolo. În orice caz, organizațional vorbind, la First Plasma trebuie să fie foarte clare care ne sunt prioritățile și asta, bineînțeles, afectează în primul rând oamenii care lucrează în echipe. Lumea a fost informată, echipele au fost informate, toată lumea uh, uh, știe acum uh, care proiecte au întârziat, uh, ce oameni vor trece de la aceste proiecte la First Plasma, pentru că acesta a devenit prioritar. Următoarea planșă. Ia uitați, o uh, matrice extrem de complexă care vă arată care au fost scenariile pe care le-am încrucișat pentru a ajunge la optimizarea situației. Consecințele. În primul rând, sau dorințele ar fi aceea de a avea rezultate într-adevăr tangibile până în 2020, ne depășind bugetul de 6,6 miliarde interpretarea în limba spaniolă. Domnul invitat intervine din sală. N-auzim totul din sală. Dialogul. can I? Okay. Second, we are optimizing. Apoi optimizăm resursele umane în toate structurile noastre și în echipa comună. Și, deci, pentru procesul de asamblare vom detașa oamenii care sunt necesari. Vă spuneam, ne concentrăm pe First Plasma în primul și în primul rând, dar ITER, IO, și-a mm, optimizat secvența de asamblare pentru că există și riscuri cu asamblarea punct, pas cu pas a acestei mașini durează foarte mult, este foarte complex și este foarte clar că următorul uh, pas va fi încă și mai costisitor, va fi nevoie de mai mulți bani. În orice caz, dacă există amânări, industria din jurul acestui proiect va suferi, dorim ca lucrurile să fie stăpânat, stăpânite controlate și știți bine că am suferit și o scădere cu 20% la anumite capitole bugetare. Orice ar fi, dorim ca componentele cheie să fie livrate la timp. Acesta este obiectivul nostru. Pe scurt, vedeți exact ce îmbunătățiri au fost deja implementate. V-am spus că ne concentrăm pe First Plasma. Avem uh, noi clădiri, ne concentrăm pe menținerea bugetului. Este foarte clar că lucrurile nu, sunt, nu merg foarte lin. Uh, uneori reușim, uneori trebuie să rupem din altă parte. Apoi ne-am concentrat și pe managementul de proiect, pe departamentele direct implicate. Uh, avem uh, întâlniri regulate ale comitetelor de pilotare a acestor uh, proiecte și, în orice caz, vedem consecințe pozitive pentru Europa acum, pentru că Europa a primit din rezerva uh, bugetară jumătate din plăți, deci banii sosesc, ceea ce ne satisface foarte mult. Apoi, uh, monitorizare analize, toată lumea este uh, monitorizată pentru a vedea dacă aceste milestones, aceste etape cheie sunt trecute cu succes. Iată ce am implementat până în iunie și, bineînțeles, că așteptăm cu nerăbdare și nou regulament privind cadrul financiar. Sunt încă multe de făcut, dar vedeți totuși că s-au făcut destul de multe până acum și Curtea de Conturi, bineînțeles, ne-a spus că dorește să vadă mai bine care este valoarea, plus valoarea acestei, acestei întreprinderi, vedeți cu albastru. Apoi, cei care cunosc uh, uh de proiect uh, au făcut această schiță, sunt oameni cu foarte multă experiență, vedeți care sunt datele limită propuse și aici avem la clădirea Token Up din septembrie încoace, vedem că de fapt nu s-a umblat foarte mult la acele etape cheie de implementat. Pe de altă parte, vedeți că s-au implementat totuși niște măsuri de stăpânire a bugetului care deja își fac uh, deja sunt vizibile. Vedeți aici și alte proiecte care merg în paralel. Unele dintre acestea au fost uh, întârziate, dar în general situația este, aș spune, stabilizată. viitorul și ce ne așteaptă. Suntem deja pe acest drum, deci vă spuneam, implementăm și ne concentrăm pe First Plasma, lucrăm cu ITER-IO și cu Comisia pentru a finaliza planificarea în amănunt și proiectul acesta ca și uh, etape pas cu pas uh, este planificat până în 2025 cu, la un nivel de detaliu extrem de precis și deci până în 2025 uh, am dat și cifre, cifre ale costurilor, le puteți analiza, le puteți monitoriza. Suntem destul de încrezători și uh, știm care sunt etapele ulterioare va exista și un parteneriat uh, cu Comisia Europeană pentru fluxurile de creditare. Am operat și niște modificări. Departamentul uh, uh, nostru financiar avem manageri de mare experiență. Ei vor merge foarte mult pe reducerea costurilor, prin reducerea costurilor la componente, prin reducerea altor uh, cheltuieli care pot fi uh, operate și, bineînțeles, și la achiziții dorim să se meargă mai repede pentru că avem multe contracte mici care trebuie să fie procesate și știm foarte bine că aici am avut o performanță uh, mai proastă și aici avem de lucrat. În sfârșit, toate agențiile naționale și ITER-IO sunt consultate pentru a propune noi măsuri. Statul spaniol a acceptat cererea noastră și acum avem un uh, contract finalizat pentru un șantier acolo. Parlamentul și Curtea de Conturi sunt implicate în monitorizarea situației de câțiva ani încoace și este foarte clar că trebuie să găsim acest teren pe care îl dorim foarte mult. Acum câte ceva despre uh, planificare și pe, despre etapele principale, milestones. Vedeți aici ceea ce se numește critical path, drumul critic, uh, merită aprofundat, este poate mai tehnic. Aici vedem principalele etape, etapele planificate până în 2025, deci pe care ni le-am propus până acum. Vedeți foaia de drum, roadmap, de acum până la Consiliul ITER din noiembrie. E foarte clar că vom avea foarte multe ateliere, workshop-uri cu membrii noștri ITER și personalul este rotit în acest sens pentru a se concentra pe energie, pe fuziune pentru a uh, întâmpina această etapă importantă din noiembrie, acest Consiliu. Este foarte clar că planificarea este esențială și avem o abordare de tip foaie de drum care să ne poarte spre acel obiectiv și asta într-o atmosferă nouă de lucru și cu aceste noi uh, elanuri. Vă mulțumesc foarte mult și aștept întrebări. Ja, wir danken Ihnen. Și noi vă mulțumim pentru această prezentare. Ar fi bine dacă această prezentare ar putea fi diseminată și membrilor care momentan nu se află în sală, pentru că este totuși foarte prețioasă și cu multe detalii. Readuc uh, uh în amintire, aminte celor care nu cunosc uh, povestea lungă a ITER. Împreună cu colegul Maninescu și cu alții am avut o uh, discuție recent în care s-au prezentat noile cifre în legătură cu proiectul ITER Eh, s-a spus atunci că ITER ar fi solicitat o dublare a finanțării și o triplare a personalului, sau mă rog, invers, nu contează. Eh, oricum, eh, modificarea datelor a, a apărut brusc și cu date semnificativ modificate și tocmai de ce avem și această întâlnire aici și săptămâna viitoare cu comisarul Caniete ne preocupă foarte mult fiabilitatea datelor pe care le-am primit. Uh, este important uh, ca ITER să continue, dar uh, trebuie să mai depunem niște eforturi pentru a putea răspunde la întrebările cât de fiabile sunt cifrele de data aceasta. Și cu asta dau cuvântul directorului general al serviciului competent al Comisiei să ne răspundă. Thomas, poftim can I use a couple of slides? Pot să mă folosesc și eu de câteva dintre slide-uri? Atunci, pagina 5, vă rog. În legătură cu provocările pe care le-ați menționat, doamnă președinte, sub uh, leadership-ul uh, comisarului Caniete, am decis să ne aplicăm asupra trei chestiuni. Mai întâi să schimbăm managementul pentru a ne asigura că proiectul este acum în noi mâini competente. Deci domnul Schremer lucrează strâns mână-mână uh, cu domnul Bigup. În al, treilea, în al doilea rând am avut să avem un buget uh, cât se poate de rațional. În noiembrie 2015, uh, organizația ITER a propus uh, Consiliului ITER un nou calendar, care a fost însă refuzat din cauza motivelor pe care chiar dumneavoastră le-ați menționat. Ce am făcut însă pentru a nu opri proiectul? Am extras uh, primii doi ani ai calendarului, pentru care am stabilit niște jaloane în timp foarte clare, pentru ca performanța IT să poată fi monitorizată și pentru a ne asigura că uh, rezultatele vor fi pe măsură. Și asta a prezentat acum uh, Iohannes, adică ce s-a realizat în uh, lumina acestor jaloane și realizările sunt bune. Sigur că asta reflectă o planificare inițială din 2010 și în 2010, din păcate, uh, planul, planul nu era foarte realist și nu, nu răsplătea uh, motivația și uh, prestațiile. Acum lucrurile însă s-au schimbat. De asemenea, ne-am dorit un nou calendar mai realist și credibil în același timp. De aceea am luat mai multe măsuri. Am cerut mai întâi o revizie uh, independentă care să evalueze calitatea procesului de elaborare a calendarului. Pentru că nu e vorba doar de oameni aici, e vorba și de sisteme care trebuie să fie fiabile și care să poată genera aceste planificări de, de etape. Sub îndrumarea profesorului Wagner, care vă pun la dispoziție datele sale, a avut loc până la urmă această revizuire independentă care a confirmat că uh, criteriile pentru generarea noului calendar și noi planificări sunt uh, bune, uh, dar a, a recomandat și o, o schimbare de priorități, adică mai întâi să fi se concentreze activitățile și finanțările pe first, uh, uh, Road to First Plasma și după aceea cu, uh, asupra celor alte măsuri. În aprilie a fost uh, prezentată această uh, revizuire și analiză independență și acum, sub leadership-ul lui Iohannes, avem prime elemente de, uh, de convergență. Primele măsuri din cadrul First Road to First Plasma au fost luate. Consiliul a aderat la aceste măsuri și uh, Eh, echipa de revizuire și de evaluare a confirmat eh, succesul acestei noi abordări. Deci, eh, în trecut nu au existat obiective comune, acum însă obiectivul comun practic realizează convergența tuturor eforturilor. Astfel pot fi eh, definite elementele de, de maturitate a mm, proiectului și eh, eh, recunoaștem aici leadershipul lui Bernard Bigot care a făcut această schimbare de paradigmă și, de, și a propus a noua abordare. Fără această nouă abordare și ce s-a întâmplat din 9, noiembrie 2015 încoace, nu am fi putut păstra uh, programul ITER uh, în uh, limitele alocărilor bugetare actuale. Au fost formulate o serie de recomandări din partea, din partea Comisiei de Revizuire și Evaluare cu privire la gestionarea riscurilor, și în legătură cu îmbunătățirea unor procese în domeniul resurselor umane. În paralel, am avut și o evaluare a managementului organizației ITER, um, care de asemenea la sfârșitul primului trimestru a fost uh, prezentată și a demonstrat progrese vizibile uh, în paralel cu celeritatea cu care se desfășoară proiectul uh, ITER. De asemenea, au fost pe lângă anumite procese modificate și procedurile legate de resursele umane. Tot tot de interes pentru dumneavoastră ar putea fi informația că Departamentul de Energie a Statelor Unite a, formulat o recomandare pozitivă cu privire la modificările care au apărut la ITER. Următorul diapozitiv, vă rog. Deci, cred că ceea ce am obținut acum s-a concretizat la reuniunea extraordinară a Consiliului ITER, în care ne-am asigurat că mai întâi mergem pe First Road to First Plasma și că această nouă abordare este susținută de toți partenerii. În trecut s-a dorit uh, desfășurarea mai multor eforturi și procese în paralel, ceea ce însă nu a favorizat uh, desfășurarea proiectului în limitele unui buget european uh, care este fix. Deci am părăsit această abordare și în noua abordare avem acum un control mai bun asupra diferitelor etape de proiect propuse. Consiliul ITER a mai recunoscut două lucruri. Consiliul Extraordinar a recunoscut mai întâi că se concretizează un nou calendar. În același timp, a, a arătat foarte clar organizației de implementare că bugetul trebuie respectat cu strictețe. Da? De multe ori, de multe ori ca să respecti calendarul, nu se respectă uh, limitele impuse de resursele financiare. Deci, eh, Consiliul eh, Extraordinar a solicitat eh, să se facă reduceri de personal, pentru că în noiembrie uh, s-a solicitat creșterea la 1350, uh, în aprilie s-a, Consiliul Extraordinar a, a impus însă o limitare la maxim 1050 de persoane. Deci, uh, trebuie ca personalul ITER să colaboreze cu resurse locale și să externalizeze cât poate de mult. Apoi, în uh, Consiliul din iunie s-au confirmat și bune și rele. Uh, First Plasma, construcția care trebuia finalizată pe 2020, uh, urmează să fie finalizată cel puțin 5 ani mai târziu, în decembrie 2025 este noul termen, dar s-ar putea să se prelungească și mai mult, cu un an, un an și jumătate. Deci, uh, uh, cel mai devreme, în decembrie 2025, va fi terminată. Acum însă știm că această uh, previziune este credibilă din mai multe motive. Nu doar pentru că planificarea este mai bine făcută, mai judicios făcută, și nu doar pentru că are girul tuturor agențiilor interne, dar și pentru că, din punct de vedere obiectiv, ne aflăm într-o altă fază a proiectului. Ne aflăm în situația în care 80% din proiectare s-a făcut, 90, 90% din contractele de executare au fost deja încheiate, deci ne aflăm deja într-o altă etapă. Deci, uh, Consiliul liter consideră acest calendar unul deja fezabil. În același timp, Consiliul liter ar dori să limiteze și mai mult uh, costurile. Deci nu am căzut încă de acord cu privire la propunerea directorului general, pentru că uh, l-am rugat să revină în noiembrie. Eh, această propunere deja este cu 400 de milioane mai redusă față de propunerea din noiembrie, dar eh, în, încercăm să obținem o limitare și mai mare, în special pentru perioada din 2025 încolo. Deci, oricum, avem o limită superioară, un plafon, și acest plafon trebuie respectat. La comisie, încercăm să facem disponibile uh, documentele respective Comisiei dumneavoastră. Uh, mai trebuie să obținem câteva formalități, câteva avize de la Consiliul ITER și așa mai departe. Și atunci uh, cred că putem spune că am aprobat aceste noi documente ale ITER iar dumneavoastră veți avea posibilitatea să examinați uh, documentele de referință în întrecime și în detaliu. Următorul diapozitiv, vă rog. Și asta este ultimul pe care îl voi prezenta. Comisia pregătește o comunicare prin care va solicita Consiliului și Parlamentului un mandat Uh, um, se, uh, comunicarea va privi atât Euratom cât și ITER și vom solicita un mandat, așadar, uh, pentru un acord asupra noului calendar care să fie agreat de părți până în 2017. Consiliul Liter a că, căzut de acord și a stabilit toate aceste detalii, evident, sub rezerva uh, confirmării uh, resurselor bugetare din partea autorităților bugetare și de aceea avem nevoie din partea uh, Consiliului și a Parlamentului de un aviz favorabil până în 2017. Așadar, în practică, cele 6,6 miliarde la nivelul prețurilor din 2008 vor fi păstrate și în acest cadru financiar multianual, chiar în ciuda accelerării lucrărilor și a creșterii numărului de operațiuni în teren. Va fi însă nevoie de bani suplimentari pentru finalizarea construcției. 6,6 au fost uh, alocate pentru First Plasma uh, și pentru faza operațională ulterioară. Cu noul calendar însă vor mai fi câțiva ani după 2025 în care vor mai exista niște contribuții în uh, materiale Uh, nefinanciare uh, la Fusion for Energy. Deci este vorba de contribuții în natură care nu se leagă de uh, First Road to First Plasma. Veți primi în mod formal toate aceste documente și cred că las pe mâna domnului comisar Caniete să vă ofere și mai multe detalii. Însă, pentru a pentru a termina uh, clădirea ITER față de uh, cele 6,6 miliarde din decizia din 2010, vom avea nevoie de contribuții suplimentare, atât pentru ca Fusion for Energy să uh, fie ajustat la costurile crescute de finalizare. Iohannes a spus deja că va fi nevoie de 1,2 miliarde în plus pentru construcții și pentru alte componente. Deci, uh, Fusion for Energy a prezentat în Consiliu și în Parlament o situație în care a uh, susținut că costurile suplimentare vor fi cu, uh, de cel puțin 2 miliarde. Deci, plus ceea ce mai menționat Consiliul ITER, Ehm, vom avea nevoie de peste 5 miliarde suplimentare în eh, perioada 2020-2025. Comisia va reveni cu aceste cifre în noua propunere pentru, eh, pentru noul cadru financiar multianual și ne vom asigura că eh, aceste costuri vor fi totuși limitate va exista un plafon care nu va viza numai calendarul, ci și costurile. Eu cred așadar că putem realiza oarecare limitare uh, bugetare atât pentru Fusion for Energy cât și pentru uh, First Road to First Plasma uh, în acest sens uh, ne bazăm pe capacitatea colegului meu Iohannes uh, care uh, va face toate demersurile necesare pentru ca acest lucru să se realizeze. Mulțumim foarte mult pentru precizări. Colegul nostru, domnul Marinescu, este raportor. Vă dau cuvântul. Aveți cuvântul, vă rog. Thank you. Chair. Mulțumesc, doamnă președinte. A fost o prezentare foarte completă și deschisă. Cred că s-a spus tot ceea ce se știe, tot ce s-a întâmplat până în prezent și ce ar trebui să se întâmple și pe viitor. Însă să nu uitați că tot managementul a fost modificat de anul trecut și de la ITER și de la DJ Energy, toate persoanele toți directorii sunt noi. Și, prin urmare, activitatea s-a îmbunătățit în mod simțitor. Eu am discutat cu multă lume la Cadaraș și am fost uimit de felul în care se gestiona acest proiect înainte și ce multe s-au făcut în uh, ultimele șase luni. Și acest plan funcționează acum. Și noul plan, așa cum s-a spus, n-a fost acceptat de către Consiliu, dar a fost singurul motiv pentru care eu am uh, propus amânarea acordării descărcării bugetare și mă bucur de faptul că rezultatul a fost pozitiv. Acum că s-a făcut această evaluare independentă, reacțiile tuturor participanților când au citit evaluarea a fost una pozitivă. Pentru mine este foarte important că 90% din uh, uh proiecte sunt deja Uh, puse pe roate, că toate 90% dintre contracte sunt deja semnate. Și toate aceste jaloane, tot acest calendar, cred însă că va mai suferi modificări. Căci, acum că avem un nou mediu, o nouă organizare, un nou management, ei vor putea să mai scadă din costuri, pentru că acum știu ce au de făcut. Lucrurile sunt mult mai care, clare decât înainte. Și eu cred că va fi un foarte bun proiect. Mulțumesc. Am o întrebare în legătură cu optimismul dumneavoastră. Ehm, vreau să întreb dacă și dumneavoastră considerați că acest calendar este într-adevăr fezabil. De ce sunteți acum mai optimiști mai mult decât ați fost în trecut? Ce s-a schimbat, de fapt? Well, I think we should both give you the benefit of our opinions. Cred că ar trebui să vă spunem amândoi ce părere avem. Nu reinventăm roata aici nu sunt nici pesimist, nici optimist. Eu mă uit la fapte și pot doar să vă dau fapte. Calendarul de când a fost prezentat în noiembrie a mai fost modificat de două ori în urma discuțiilor cu agențiile domestice și cu staful de la um, um, Organizația Internațională a Energiei Nucleare. În trecut nu se întâmpla așa. Înainte, uh, AIO era um, cea care făcea calendarul și apoi era acceptat uh, mai jos. Dar acum s-a discutat în cele mai mici amănunte cu agențiile domestice și mai întâi cu ele și după aceea să mergi la nivelul superior. Acum contractele, designul, toate acestea s-au maturizat și totul a fost semnat. Totul a fost comandat. Și acum așteptăm să se respecte termenele din contracte. Și acum cred că avem un management care funcționează foarte bine Din fericire, Europa este principalul contribuitor la bugetul uh, IDER. Și faptul că acum funcționează cele două brațe, funcționează atât de bine, este o garanție. Este un proiect pentru care mai avem încă 10 ani de muncit. Încă mai trebuie să uh, uh îmbunătățim uh, um, programarea bugetară. Trebuie să monitorizăm totul cu foarte multă atenție ca nu care cumva să mai existe vreo neregulă, vreo deviere. Și comisia trebuie să fuzioneze uh, uh programul ITER și fuziunea pentru energie dar acum cred că avem un moment unic care ne dă un foarte bun început. Acum s-au făcut cel puțin trei evaluări independente de la începutul anului care au confirmat că suntem pe calea cea bună. Deci a fost o evaluare de la de partajul de energie, uh, SUA și alte două evaluări independente și toate concordă. Ca atare, noi uh, suntem acum convinși că uh, suntem, cum spuneam, pe calea cea bună și că mm, avem neapărat nevoie de monitorizare. De aceea toate aceste jaloane sunt foarte importante și această evaluare trimestrială și de aceea ne-am angajat că atunci când avem vreo problemă să venim să vă vedem. N-am vorbit despre acest lucru în uh, strategia de gestionare a riscurilor, însă odată ce avem uh, sistemul de uh, gestionare a riscurilor, trebuie să fim gata să discutăm și despre probleme, pentru că există probleme și noi, în loc să le ascundem, trebuie să încercăm să le rezolvăm, să le corectăm. Am vrut să schimbăm mentalitatea, în loc să, se ascundă problemele cum se întâmpla în trecut, să vi le spunem acum. Mulțumesc, Gerasimos. Aș putea și eu să mai adaug ceva. Până la urmă, Programul este și el o promisiune, un angajament. Și o promisiune trebuie respectată. Ce înseamnă acest lucru pentru un uh, program de lucru care durează mai bine de 10 ani? Deocamdată nu doar oamenii erau în întârziere, ci și furnizorii. De aceea, nu întotdeauna este ușor să prevești ce se va întâmpla peste 10 sau 12 ani. Însă avem atât de multe echipe în atât de multe state care chiar erau în întârziere. Însă noi suntem convinși că putem să ne respectăm programul. Nimic însă nu uh, ne garantează că nu vor exista alte probleme. Noi vrem să avem o atitudine proactivă ca să ne asigurăm că până la urmă ne respectăm programul. Aceasta este modalitatea. Crăciunul din 2025 uh, e cândva în viitor, dar deocamdată ni se pare un program care este realist și noi vrem să facem eforturi ca să-l respectăm. S-ar putea să existe o întârziere de o... Uh, câteva luni, dar în niciun caz nu vrem să mai acumulăm ani de întârziere. Mulțumesc, îi dau cuvântul mai întâi domnului Scholtes. Yes, Julio de Liti, optimism. Mulțumesc. Și eu vreau să spun că împărtășesc acest uh, optimism al domnului Marinescu, al domnului raportor, așadar, dar ar fi și mai ușor să fiu uh, optimist dacă raportul pe care îl avem uh, și îl putem citi în uh, sălile de lectură ar fi un raport care să se preocupe mai mult de ce se va întâmpla în viitor, cu detalii, cu cifre. În felul ăsta am putea și noi să punem întrebări mai la obiect. Însă, eu n-am făcut decât să parcurg ultima săptămână destul de rapid raportul și în acest sens am totuși câteva întrebări, am și câteva observații de făcut. În primul rând, întârzierele. Ați spus că lucrurile se îndreaptă pe calea cea bună actualmente și că 2025 este primul uh, deadline fezabil din punct de vedere tehnic și asta arată că dacă ar fi să citim printre rânduri, uh, ne vom aștepta probabil la noi întârzieri în viitor. Și atunci aș vrea să îmi răspundeți la această întrebare, după cum urmează. Care sunt cauzele? Planificarea a fost mai prost făcută sau proiectele sunt atât de complexe încât este foarte complicat să spui aceasta este data limită și cu asta basta. Apoi, un alt aspect important, după părerea mea. Da, bineînțeles că costurile nu pleacă nicăieri, ne vom confrunta în continuare cu ele, ele vor crește și Uniunea Europeană este cel mai mare finanțator la acest proiect și asta înseamnă că trebuie să avem și noi o imagine foarte clară a conturilor respective. Și atunci am dori, aș dori să știu care sunt consecințele Brexitului asupra aspectelor financiare, asupra fluxului financiar și fondurile europene de care vorbim aici și asta până în 2025? Regatul Unit va putea hotărâ eventual să continue să se implice în acest proiect, eventual, nu știm cum, și e clar că avem și alți parteneri din țări terțe. Acești parteneri și-au exprimat cumva îngrijorarea și temerile în ceea ce privește perenitatea acestui proiect din punctul lor de vedere. Îl vor finanța în continuare. Acestea sunt întrebările mele principale. Și mai adaug ceva după lectura acestui raport am uh, văzut că s-a făcut un sondaj pe plan intern organizația dumneavoastră și în acest sondaj se vede că mulți angajați uh, spun că multe sunt încă de făcut. Două treimi dintre angajați au spus că li se pare că resursele umane sunt absolut insuficiente. Multă lume s-a plâns de structura organizațională, cum că ea n-ar fi adecvată și mă refer aici la ce a spus Comisia, numai ce cum că nu va exista finanțare și atunci cum se va reflecta asta asupra ambițiilor exprimate în PowerPoint-ul dumneavoastră? Poate că asta se va reflecta și asupra acestui dorințe de a scurta termenele. În sfârșit, vă mulțumesc pentru răspunsuri. Mulțumesc! Cine vrea să înceapă? Da, o să încep eu de data asta. În primul rând, cât privește întârzierile și dacă o vom mai asista și la alte întârzieri în continuare, să nu uitați că vorbim despre un proiect uh, științific. Atenție! Nu e vorba de un pod uh, care leagă două insule într-o autostradă. S-a mai făcut uh, Uh, astfel de proiecte, chiar și ambițioase, de aceste dimensiuni, însă aici vorbim despre alte dimensiuni, de alte componente la First Plasma și sunt multe lucruri care se fac în premieră. Sunt componente care există deja, care sunt, pot fi montate, altele care necesită niște salturi tehnologice și științifice. Și așa cum am spus la început, asta durează mai mult și asta poate să aibă o influență, într-adevăr, asupra timingului de la First Plasma, dar în ceea ce privește comunitatea științifică, ei sprijină acest uh, demers. Pe de altă parte, resursele știm bine că vin uh, uh, încetul cu încetul, picătură cu picătură. Ați mai vorbit despre alte provocări, Brexitul Într-adevăr, Fusion for Energy este o parte mare din ITER. Mai avem implicați aici uh, și o țară precum Elveția, care, țară, care nu face parte din Uniunea Europeană. Avem uh, și Euratomul, care este parte contractantă la tot ce înseamnă clădirea și construcția respectivă, însă Regatul Unit ne-a dat asigurări că a trimis o scrisoare uh, bordului, spunând că continuă să financeze și pe viitor acest uh, proiect. Asta este un mesaj de la guvern, dar nu știm cum va arăta guvernul britanic în continuare. Deci, cam atâta putem să spunem în acest moment. Dar să știți că nu este o mare nervozitate aici. Și, într-adevăr, în Regatul Unit există un centru de cercetare special dedicat. Regatul Unit are tot interesul să păstreze aceste legături. Apoi, ce se petrece în afara Europei? Există un consens din partea, dinspre partea americană. Am primit o scrisoare de la Departamentul American pentru Energie, Ministerul de Resort, în care se subliniază Uh, riscurile, dar și potențialul uh, ITER-ului pentru uh, Statele Unite. E un document foarte bun, vă recomand să îl citiți. În orice caz, Statele Unite par să-și dorească să rămână în continuare în acest proiect. Apoi și China este foarte interesată și dă mai multe resurse pentru acest proiect. Alte Eh, părți eh, participante se străduiesc și ele, ca și Uniunea Europeană, să controleze bugetul, dar nimeni nu a spus că se va retrage și nimeni nu a spus că este așa de îngrijorat încât să facă acest lucru, să nu mai participe. Într-adevăr, eh, Statele Unite și-au exprimat niște îngrijorări în legătură cu ce se petrece în Uniunea Europeană și s-au întrebat dacă Uniunea Europeană va continua acest proiect. În sfârșit, dar nu în ultimul rând, ați vorbit despre motivația uh, staffului, despre temerile oamenilor. Nu știu de unde ați găsit acest document. Eu știu că oamenii noștri, personalul, are oarește uh, întrebări, puncte de întrebare. Există probleme E vorba de un sector uh, deosebit, uh, acesta al energiei. Foarte multe schimbări s-au produs în structurile de vârf și la Comisia Europeană, la Directoratul General uh, Energie în ultimii doi ani. Deci oameni noi, oameni noi peste tot în toate aceste structuri și tocmai din această sau grație acestui lucru avem posibilitatea de a lucra împreună, nu sunt obstacole din potrivă, pentru că au existat oameni care au blocat, care au pus bețe în roate și acum lucrurile s-au schimbat. Și așteptările noastre pozitive s-au confirmat în sensul că, da, acum e o plăcere să lucrez cu ceilalți din acest consorțiu și eu sunt optimist în sensul că îi vom convinge și pe angajații noștri că vom lucra cu toții mai bine și că vor avea și ei parte de un mediu de lucru mai bun. În orice caz, um, schimbările se petrec acum și sunt optimist. Colega, nu mai am nimic de adăugat în plus în ce privește întârzierile și costurile, ce vrem să facem. Dorim să sprijinim demersurile managementului în tot ceea ce ne va propune acesta pentru a reduce riscurile. S-ar putea să fie nevoie să modificăm contracte, să facem alte lucruri. În orice caz, noi suntem uh, strâns uniți în jurul lui uh, Iohannes și tot ce ne interesează este ca riscurile să fie stăpânite, controlate. Asta dorim să facem, asta doresc să fac eu, să monitorizez situația, să discut uh, și să văd ce se întâmplă cu riscurile și să se ia măsurile care se impun. În orice caz, nu mai am altceva de spus deocamdată. Nächste auf der Redenliste, Ayala Sender, bitte Are cuvântul doamna Ayala Sender. Președinta, și... Eh, mulțumesc, doamna președinte. O să încerc să spun în spaniolă ceea ce vreau să spun, spune doamna Ayala Sender. Vă mulțumesc mult pentru informațiile pe care ni le-ați dat și e bine că ne-am întâlnit în această seară, chiar dacă, bineînțeles, toată lumea a putut să vină din cauza de, de, de, de, de, de alte angajamente în alte părți, ne-ați dat multe date, ne-ați explicat multe lucruri și, într-adevăr, se pare că suntem pe calea cea bună, s-a îmbunătățit uh, managementul de gestiunea, s-au făcut eforturi în ce privește personalul E foarte clar că personalul de la ITER uh, a trecut printr-o perioadă de frustrare, a existat o lipsă de încredere în eforturile lor. În orice caz, s-au făcut lucruri care, într-adevăr, permit astăzi să spunem că proiectul este în progres. Deci lucrurile s-au îmbunătățit mulțumită acestor schimbări de, la resursele umane și, da, echipele au fost consolidate astfel încât rezultatele să fie mai bune. Și apoi mai este un aspect. În loc să lucreze toată lumea în paralel pe toate proiectele, în 2025 ne-am propus să facem un lucru, First Plasma. Deci ceva concret, ceva foarte clar. Și atunci am o întrebare. 10 ani, peste 10 ani, parcă nu este așa de aproape această dată de noi. Bineînțeles că la scara acestui proiect nu înseamnă de fapt mare lucru. Dar pe mine mă preocupă un lucru, și anume cum vom proceda în continuare, vreau să spun după 2025, între 2025 și 2035. Noi suntem pe cale de a revizui cadrul financiar multianual, deci cumva acum se pun jaloanele pentru perioada de după 2025. Deci ce se va întâmpla între 2025 și 2035, operațional vorbind? Și cum se vor petrece lucrurile în acea perioadă în viitor? Și apoi uh, preconizați că vor exista nevoi uh, suplimentare, nevoi financiare și așa mai departe. Astăzi suntem în 2016. Avem un buget, s-a vorbit despre 2-3 miliarde în plus, Ce buget concret se propune până în 2025, dar să nu exagerăm, bineînțeles, cu aceste previziuni bugetare? În fine, ce se va întâmpla? 2 milioane, 3 milioane, nu știu exact. Sunt un pic îngrijorat. Mi-ar place ca lucrurile să fie un pic mai concrete, totuși știindu-se că probabil că vor fi nevoie de bani în plus, însă ar fi bine ca și aceste lucruri neprevăzute să poată să fie un pic prevăzute. Ca să nu ne trezim din nou cu depășiri de 2 sau 3 miliarde. Nu e, nu e bine așa. Și apoi tot ce înseamnă cooperarea. Vorbiți iarăși despre posibile întârzieri. Aș vrea să știu dacă acest, cu acest nou management, cu această nouă organizare și planificare, țările terțe sunt conștiente că vor trebui să se angajeze mai mult decât în trecut. Adică să livreze la timp piesele pentru că să poată să fie construită instalația respectivă. Mă bucur foarte mult că americanii, în ciuda reticențelor exprimate, nu au părăsit uh, nava. Și e clar că credibilitatea noastră nu are decât de câștigat, pentru că ne păstrăm astfel partenerii noștri tradiționali. Bineînțeles, există proiecte de infrastructură care nu țin de cercetare și care au fost finalizate, dar care nu pot să fie astăzi folosite, să fie folosite. Uitați, mă gândesc la aeroportul de la Berlin. Eu uh, sunt berlineză de adopție și tot așteptăm să se nască acest aeroport de la Berlin. Bineînțeles că exemplele nu lipsesc. Însă mă bucur foarte mult că am ascultat această prezentare atât de plină de concretețe și așa cum spunea Comisia, trebuie să continuăm această monitorizare atentă, trebuie să fim uh, pregătiți pentru a nu da de bucluc. Se pare că oamenii sunt mulțumiți de aceste reforme, după câte am auzit eu. În orice caz, vă mulțumesc pentru tot ce ați făcut pentru a îmbunătăți Uh, gestiunea și personalul și așa mai departe. Vielen Dank. Wer wird Stellung nehmen? Bitte schön. Da, dacă veți uh, răspundeți pe scurt. Um, aș răspunde cu mm, la ultima întrebare mai întâi. Uh, într-adevăr, și am mi-a fost întrebat, proiectul ăsta nu e ca cel al aeroportului de la Berlin? Nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu. Nici de cum nu este aici uh, uh, este o chestiune de guvernanță care a fost schimbată radical la ITER și care a îmbunătățit foarte mult situația. Într-adevăr, este un proiect care se mai delurează în timp de mulți ani. În ce privește personalul, uh, a apărut un nou aspect aici. Le-am dat oamenilor noștri posibilitatea și perspectiva de a uh, colabora mai târziu uh, concret uh, și după finalizare la Călăraș, asta până acum n-a fost așa cum, până acum. Până acum, mutarea la Călăraș a fost ca un fel de amenințare, dar am arătat foarte clar că este o necesitate, că în funcție de nevoile proiectului acest lucru este chiar obligatoriu și deci, uh, pe termen mediu, în jur de 100 de oameni cel puțin se vor muta acolo și întotdeauna există oameni care vor să se mute, care nu vor să se mute. Uh, pentru aceia care vor să plece vom găsi pe alții, dar asta nu e o problemă. Până la urmă, va fi construită o, o instalație care va sluji comunitatea cercetătorilor în domeniul fuziunii. Vor exista laboratoare, vor exista utilaje și vom organiza câteva workshop-uri în luna următoare pentru a vedea cum putem uh, face uh, să exploatăm toate sinergiile în faza actuală, cum putem să uh, păstrăm și să creștem competențele personalului nostru astfel încât uh, ceea ce ne-am propus să poată fi realizat. În ce privește angajamentele celorlalte țări, uh, da, și asta a fost o uh, problemă care a fost abordată de cei care s-au întors de la Consiliul ITER. Acum fiecare s-a întors acasă cu sarcina de a-și convinge propriul guvern de a continua să susțină acest plan deci trebuie să susținem în fața guvernelor, a parlamentelor noastre acest uh, nou plan, acest nou proiect, uh, o chestiune care este valabilă în toate țările care colaborează la ITER, cum este valabilă și aici, în Parlamentul European. Cred că am acoperit uh, mai mult sau puțin toate aspectele pe care le-ați enunțat. Dacă am uitat ceva, vă rog să-mi spuneți. We have the most Cred că uh, elementele centrale sunt în lucru acum, deci și clădirea și uh, uh, camera de vidare uh, sunt în construcție, deci hardware-ul este pus uh, la punct acum. În momentul în care construcția propriu-zisă se termină, costurile vor fi uh, reduse. Deocamdată împreună cu uh, Franța suportăm 45% din cheltuieli și Odată ce vom ajunge la, la partea a treia, va, în, în, ce, în ce privește, în ce scuze, colaborarea cu părțile terțe, trebuie sigur să putem convinge partenerii noștri că Parlamentul și Consiliul vor susține investițiile noastre. Dacă nu putem în mod credibil să transmitem acest mesaj, atunci nici angajamentul celorlalte părți terțe nu va mai fi același și va diminua. Problema este că fuz, problema fuziunii nu poate avansa fără ITER. Deci și partenerii noștri au nevoie de ITER pentru cercetare și au nevoie de acerce, această cercetare aplicată pentru a avansa în domeniul cercetării în uh, problema de fuziune. Deci nimeni nu are o alternativă la problemele actuale în prezent. Am verificat uh, toate aceste elemente și în mod formal și în plan bilateral și concluzia este aceeași. Deci, fără un ITER funcțional, nimeni nu consideră că ar putea de unul singur să facă ceva comparabil cu ITER sau mai mare decât ITER uh, uh, chiar dacă, chiar dacă eventual chinezii și, și rușii uh, s-ar, ar putea încumeta să facă ceva comparabil, uh, dar uh, vă spun că avem multe probleme de rezolvat și cu cât întârziem, cu atât mai mare vor fi aceste probleme. Rușii, japoneze, coreenii, vor ca după 2025 să accelerăm lucrurile, uh, despre detaliile acestor discuții putem vorbi mai încolo. Există în comunitatea noastră științifică eh, o dorință de a păstra o oarecare perspectivă de timp pentru first plasma, adică să existe suficient timp pentru experiențe, pentru a dezvolta lucrurile, înainte ca uh, în, în loc ca uh, prin graba de a finaliza uh, din punct de vedere formal un proiect să uh, pierdem unele din elementele științifice care putea fi valoroase. Mulțumim foarte mult pentru aceste precizări și pentru răspunsul la întrebări. Vreau să întreb dacă raportorul mai dorește să revină. Mai vreți să comentați? No. It's, uh, it's everything well. No s-a spus tot ce era de spus. Eu nu sunt, să știți, chiar așa de optimist, dar sunt realist. Am văzut ce s-a întâmplat, am văzut ce s-a schimbat și dacă compar ceea ce se întâmplă acum cu ce, ce s-a întâmplat în trecut, văd o diferență. Problemele mari au fost, în primul rând, din cauza organizației, organizării și managementului dinainte. Uh, lipsa de uh, cooperare dintre agențiile uh, noastre competente și comunitatea internațională, fără vreun master plan de, de, de colaborare, toată lumea mergea fiecare de capul lui. Acum totul este pus la punct. Deci acum, existând un plan, știi unde să te încadrezi și poți să, să găsești posibilități de, de ameliorare pe diferiți indicatori. Deci cred că avem o șansă de a merge, de a progresa pe acest proiect. Da. Uh, sperăm că uh, se va consemna că este până la urmă și uh, succesul cel puțin parțial al acestei comisii care a susținut întotdeauna noua abordare și schimbarea abordării. Pe 14 iulie, nu uitați că la ora 9 comisarul Caniete va veni la noi într-o audiere comună cu Comisia ITRE. După uh, amânările uh, de data trecută vom avea și încă un alt uh, raport al lui Marian. Vreau să vă mai întreb însă ceva. S-a mai discutat despre o posibilă delegație la Călăraș. Vreau să vă întreb când credeți că ar fi momentul oportun să organizăm așa ceva? Cât Anul acesta este un moment foarte prielnic. Ați văzut că lucrările de construcție au ajuns la nivelul solului, la nivelul zero, deci eh, este și impresionant, dar și vizibil, ca să zic așa, puteți vedea foarte concret eh, ce se întâmplă, cum se asamblează, cum se pregătesc pentru montare diferitele componente. Ehm, deci puteți să alegeți ce vreți să vedeți, mai mult eh, clădiri sau mai târziu eh, mai mult eh, aceste utilaje ce se asamblează. Președinte, mulțumesc. Atunci, deocamdată ne oprim aici. Vă mulțumesc foarte mult pentru această foarte intensivă pregătire pentru săptămâna viitoare. Suspens ședința aici. La revedere!